Trecem la următoarea discuție privind raportul de inițiativă referitoare la lupta împotriva traficului de ființe umane în relațiile externe ale Uniunii, extern, Uniunii Europene. Doamna Lofpiller are cuvântul. Vrem să-i mulțumim pentru efortul mare făcut și aș vrea să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 martie la orele 12, deci până la prânz. Amendamentele nu trebuie să depășească competența exclusivă a comisiei noastre, da? nos ocupamos de los derechos humanos de las ne ocupăm de drepturile omului, de drepturile femeii și, în acest caz, de exploatarea oamenilor prin trafic. Dar nu ne legăm de restul subiectelor care sunt abordate în alte comisii. Doamna Lofpilar are cuvântul. Thank you. Mulțumesc, doamnă președintă, și aș vrea să spun încă de la început că îmi pare rău, însă se pare că acest raport a fost transmis raportorilor din umbră și tuturor în diferite limbi doar ieri după amiază, în versiune tradusă. Deci, probabil că va trebui să continuăm discuțiile în detaliu și după această primă rundă de intervenții. O să încep prin a sublinia câteva dintre elementele importante ale acestui fenomen în general, după care o să vă spun cum am elaborat și structurat proiectul de raport. Traficul de ființe umane reprezintă exploatarea persoanelor vulnerabile pentru câștiguri financiare, de exemplu, exploatare sexuală, muncă forțată, cerșetorie și vânzarea de organe. Recrutarea victimelor, transportul, transferul, găzduirea sau primirea persoanelor prin amenințare, forțare sau altă formă de fraudă, înșelătorie sau abuz de putere sau o poziție de vulnerabilitate uh, sunt parte din definiția traficului de ființe umane, așa cum este aceasta definit în protocolul de la Palermo al ONU. Am citit acest lucru pentru a atrage atenția asupra faptului că există o definiție a subiectelor pe care le abordăm când vorbim despre traficul de ființe umane. Acest trafic de ființe umane reprezintă uh, unul dintre, una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului, dat fiindcă oamenii sunt transformați în mărfuri. Conform indexului slavagismului în rândul omului, 35,8 milioane de oameni uh, se estimează că suferă de pe urma traficului de ființe umane la nivel mondial. Acesta este una dintre activitățile infracționale cele mai profitabile din lume. Raportul de inițiativă se axează asupra acestui subiect din perspectiva conținutului, încercând să abordăm toate formele de trafic de ființe umane, precum și din perspectiva acoperirii geografice, încercând să acoperim toate regiunile. Dar sigur că nu putem discuta toate cazurile, prin urmare, atunci când avem de-a face cu regiuni, subliniem doar câteva tendințe în regiunile relevante. Raportul Decizia de a elabora acest raport a durat aproape un an. Știți că acum un an am avut o audiere, dar iată că acum putem începe și e la momentul potrivit, pentru că în 2016 strategia UE privind eradicarea traficului de ființe umane va fi revizuită. Și aici e vorba și Uh, la ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene. Prin urmare, dacă lucrăm la acest raport, uh, avem timp suficient pentru a contribui la evaluarea politicii relevante. În proiectul de raport am uh, stabilit, am prezentat niște tendințe globale în traficul de ființe umane, referindu-mă la probleme cum ar fi lipsa persistentă de legislație care să incrimineze traficul de uh, ființe umane, pe când și uh, nivelul scăzut de identificare și urmărire în justiție. Apoi urmează o secțiune referitoare la partea economică și trebuie să ne întrebăm până la urmă unde merge profitul din această activitate oribilă. Deci ne gândim aici și la, am abordat aici și cererea și oferta. Câștigurile din traficul de ființe umane și importanța investigațiilor financiare. Într-o altă secțiune am vorbit despre diferențele forme de exploatare, traficul de copii, de uh, organe umane, cercetoria. Uh, vorbim despre cooperarea la diferite niveluri. Vorbim de asemenea, într-o secțiune separată, uh, despre um, construirea de capacitate, consolidarea de bune practici și cooperarea intensificată cu ONG-urile. Există un capitol care se referă la drepturile victimelor, dreptul la um, recurs, importanța identificării drepturilor victimelor în ceea ce privește procedurile penale, acces la justiție, sprijin îngrijiri medicale, psihologice, servicii sociale, juridice și sprijin economic. Și în ultima parte a raportului ne ocupăm explicit de politici și de lupta împotriva traficului de ființe umane în relații externe și formulăm și niște recomandări cum ar fi reevaluarea risei țărilor prioritare, pentru că am constatat că este un concept foarte strict. Odată ce ești țară prioritară, rămâi pe listă, indiferent de cum se schimbă situația. Și de asemenea, finanțarea ar trebui să fie un pic mai bine țintită decât în prezent. Prin urmare, cum am spus și cum a spus dumneavoastră, doamnă președintă, Trebuie să facem acest raport împreună cu comisiile LIBE și FAM, dat fiind că sunt asociate pe baza regulii de procedură 54, articolului 54. Am avut o primă întâlnire cu raportorii de la FAM și LIBE și rapoartele lor vor fi votate separat. Prin urmare, dacă dumneavoastră, colegi, ca raportor din umbră, faceți recomandări și amendamente pentru acest raport, trebuie să știți că asta va avea legătură doar la partea pe care o elaborez eu. Partea din uh, FAM și LIBE, vor, aceste părți vor fi adăugate ulterior. Am convenit că în FAM se vor axa pe traficul de gen de ființe umane și violența împotriva și controlul femeilor, egalitățile de gen și dimensiunea de gen a traficului, abordând nevoile specifice ale femeilor și de asemenea vor acoperi și traficul de ființe umane în vederea exploatării sexuale. Iar colegii de la LIBE se vor ocupa de măsuri legate de cooperare judiciară și polițienească în materie penală și măsuri pe fond și procedurale legate de crearea unei abordări unionale mai coerente din perspectiva legislației penale și a urmăririi în instanță. În Comisia ENVI înțeleg că va exista un aviz, raportor fiind domnul Micolacici, care este de asemenea membru DROA și cred că acolo accentul se va pune pe traficul cu organe. Din prima reuniune pot să vă spun că activitatea va fi una consensuală și împreună cu raportorii din umbră cu care ne cunoaștem. Văd că avem și raportorul din umbră libe. Vom avea o reuniune a raportorilor din umbră DRA în curând și, da, cum am spus, nu par să fie contradicții, sunt două comisii diferite, sigur că trebuie să evităm suprapunerea și anul trecut, după audieri, am păstrat legătura cu diferiți experți, reprezentanții societății civile, ONG-uri, am avut o întâlnire cu OIM, Europol, Organizația Internațională a Migrației și, de asemenea, și cu coordonatorul antitrafic UE. Cam atât și acum aștept să aud comentariile și sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Cacea Comodini, raportor pentru grupul popular. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, dați-mi voie să o felicit pe doamna raportor. Cred că acest proiect de raport ne arată foarte clar un mod logic și sistematic de gândire, de abordare a acestui subiect și, evident, asta reiese și din propuneri și din modul în care este redactat raportul. Evident, atunci când vorbim despre traficul de ființe umane, vorbim despre infracțiuni transfrontaliere care nu pot decât să dea naștere la suprapuneri între mandatul comisiei noastre și cel al altor comisii. Sunt însă de părere că traficul de ființe umane și un bun raport al Parlamentului pe acest subiect nu poate decât să um, nu poate să existe decât dacă colaborăm, dacă lucrăm împreună și Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că s-a pronunțat deja sau a comunicat deja cu raportorii și raportorii din umbră din alte comisii. Nu ne-am întâlnit, din păcate, încă să discutăm între noi proiectul. Sigur că o să fie suprapuneri, nu doar în domeniul cooperării polițiene și judiciare, pentru că evident că aici e nevoie să fie făcute progrese, și sunt sigură că împreună cu Libe vom ajunge la propuneri referitoare la modul în care să consolidăm cooperarea judiciară și polițienească, nu doar în statele membre și între acestea, ci și mai ales în cooperarea cu statele terțe. Aș vrea să primim mai multe informații din partea doamnei raportoare cu privire la modul în care ați stabilit cu celelalte comisii, dacă v-am înțeles eu corect, uh, vreți să nu ne gândim, să nu avem în vedere la subiectele de care se vor ocupa cei din Comisia Femei. Așa e sau vreți să ne abordăm, să abordăm și aceste subiecte? Să sau doar experții din FAM se gândesc la chestiuni care țin de gen, traficul de gen și aici intră și relațiile UE cu statele terțe. Acest aspect uh, va fi abordat de FAM doar din perspectiva afacerilor interne sau și externe. E important să clarificăm acest lucru pentru că nu vrem să avem prea multe amendamente care spun același lucru și nu vrem să creăm relații negative între comisii. Prin urmare, dacă ne puteți oferi câteva informații suplimentare cu privire la cum intenționați să um, funcționeze această relație, atunci am putea, cel puțin din punctul meu de vedere, ca raportor din umbră în Comisia DRO, am putea ști și înțelege uh, care sunt amendamentele pe care trebuie să le prezentăm aici și care trebuie discutate cu alte comisii. Dar e o plăcere să colaborez cu dumneavoastră și cu colegii mei pe acest raport, pentru că este, după părerea mea, unul dintre cele mai importante rapoarte de care se va ocupa sub comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Litz, SND. Thank you very much. Mulțumesc. Vorbesc în numele domnului Cristi, care ne a putut să vină astăzi. Și aș vrea, în primul rând, să îi mulțumesc doamnei Lockbiller pentru redactarea acestui raport foarte bun uh, în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane și punctarea unor aspecte cheie. Traficul de ființe umane nu este doar un fenomen de care luăm notă, ci este ceva ce trebuie oprit, eliminat uh, instituțiile responsabile, precum și societatea civilă și consumatorii, uh, joacă un rol și rolul guvernelor este crucial, au o responsabilitate specială guvernele în aplicarea legii și în alocarea uh, resurselor uh, judiciare și legale uh, pentru combaterea fenomenului, cooperarea la nivel regional și internațional pentru combaterea traficului de ființe umane este esențială și pentru a vedea uh, unele îmbunătățiri este nevoie de îmbunătățirea cadrului juridic uh, și de accentuarea rolului guvernelor în ceea ce privește așteptările din partea sectorului afacerilor promovarea unei mai bune transparențe, unei raportări mai bune în uh, ceea ce privește traficul de ființe umane de-a lungul lanțurilor de aprovizionare. Este important să combatem eficient traficul de ființe umane, care uh, duce la exploatarea uh, pentru motive sexuale și pentru alte motive. Și implicarea comisiilor LIBE și FEM este și ea foarte importantă și este cheia pentru combaterea acestei exploatări. Sunt milioane de victime ale traficului de ființe umane care sunt uh, silite uh, să uh, muncească în condiții de exploatare din cauza îndatorării. Se creează astfel o vulnerabilitate deosebit de mare a victimelor și vom înainta amendamente în această privință pentru a aduce îmbunătățiri textului actual. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Weber. ALDE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am să încep prin a mulțumi foarte mult uh, raportoarei pentru munca sa. Nu mă surprinde deloc, pentru că știu foarte bine cât de dragă este acest subiect. Și am să încep spunând că traficul de ființe umane este cu siguranță plaga secolului în care trăim. Dacă acum 20 de ani era foarte greu să vorbești despre acest lucru cu oamenii și cu autoritățile, că nu avea cine să te înțeleagă. Acum trăim într-o lume în care această practică îngrozitoare probabil este uh, foarte productivă, foarte profitabilă Așa că, în mod clar, merită toată atenția noastră, toată dedicația noastră și din cauza consecințelor oribile pe care le are la nivel social și economic, este nevoie de mobilizare urgentă în întreaga lume și de punerea în aplicare a unei mecanism de reacție coordonat ca să se combată um, rețelele care beneficiază de pe urma acestor practici. În Parlament, aici există o procedură uh, cea bazată pe articolul 54, prin care mai multe comisii lucrează la același raport, dar se poate ajunge în acest caz și la unele dublări și, din păcate, și la unele confuzii. Eu sper că se poate evita acest lucru atunci când adoptăm raportul de față. E foarte important să acționăm, uh, să, să lucrăm cu definiții clare, să evităm ambiguitățile, pentru că realitatea se tot schimbă și raportul trebuie să reflecte starea de fapt. De exemplu, definiția protocolului de la Palermo, reflectă realitatea din momentul respectiv, în momentul în care a fost uh, emis um, documentul. Deși raportarea noastră spune în proiectul de, a, de raport că este vorba de aproape 300.000 de, mii de victime. Și ar trebui să ne distanțăm, cred eu, de orice confuzie între uh, uh, acțiunile de uh, călăuzire ilegală a migranților și cele de trafic de ființe umane. E adevărat că și migranții pot să ajungă în situația de a fi traficați, dar nu este unul și același lucru. Și este o problemă aici cu care eu m-am confruntat ani de zile, n-am ajuns neapărat la un rezultat. Nu-mi place deloc ambiguitatea asta între, care există între prostituție și alte forme de exploatare sexuală. 1. Dacă vorbim de prostituție, trebuie să vorbim de prostituție forțată, dar noi vorbim întotdeauna despre exploatare sexuală și, de fapt, aceasta este terminologia corectă, că prostituția în sine înseamnă, de fapt, că persoana respectivă uh, acceptă să aibă aceste activități de prostituție. Deci ar trebui să clarificăm conceptele. În plus, aș vrea să subliniez în mod special rolul pe care îl are serviciul nostru extern și pe care îl au serviciile diplomatice în negocierile cu țările terțe care au probleme mari în acest domeniu al traficului de ființe umane, fie că sunt state de origine, state de destinație sau state de tranzit. Și, de asemenea, problema asistenței financiare a Uh, acordată de Uniunea Europeană acestor state terțe pentru a le ajuta să desmembreze rețelele de trafic de ființe umane, pentru că în spatele cuvintelor trebuie să fie și niște acțiuni concrete și Uniunea Europeană are un efect de pârghie foarte important care se bazează pe asistența financiară acordată partenerilor săi. Mulțumesc! Au. Don Corau. Thank you, Madam. Madam Chair. Well, uh, first of all, I want... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegii noastre, doamnei Lockbiller, pentru munca excelentă pe care a făcut-o pe marginea acestui raport și sunt de acord cu multe dintre punctele pe care le-a inclus în prezentarea sa. Eu cred că atunci când este vorba de traficul de ființe umane, mai ales în această perioadă în care e o dezbatere prinsă legată de aceste fluxuri mari de oameni, uh, de migranți, traficul de ființe umane este una dintre industriile uh, cele mai profitabile și crește. De aceea este nevoie să se promoveze și să se stimuleze coordonarea și coordonarea actorilor responsabili, inclusiv cu, cu, organizațiile non-guvernamentale și un alt punct foarte important pentru eradicarea acestui fenomen este consolidarea instrumentelor de punere în aplicare uh, a măsurilor și introducerea măsurilor concrete pentru eliminarea traficului de ființe umane în vederea exploatării sexuale și altor forme de exploatare. Sensitizing local communities might also Comunitățile locale joacă și ele un rol foarte important. Și în acest sens, eu cred că o abordare coerentă împreună cu alte comisii este calea cea bună de urmat pentru a veni cu o poziție coerentă, uh, coordonată a Parlamentului European pe acest subiect. Um, a... Mulțumesc, domnule Corao. Acum am să dau cuvântul, dacă dorește, domnul Mico- domnului Micolasi, care este responsabil pentru aviz MV, pentru acest raport, și o rog pe doamna Valero, care este responsabilă de aviz pentru LIBE, să intervină de asemenea. Mulțumesc. Uh, let me thank. Stimați colegi, vreau să mulțumesc și eu doamnei Lockpiller pentru raportul excelent pe acest subiect foarte serios. Văd că nu vă uitați la mine, ba da, În primul rând, luăm notă de faptul că acest fenomen este în ziua de astăzi una dintre cele mai groaznice forme de a transforma ființele umane în marfă. Traficanții exploatează persoanele vulnerabile pentru a avea profit financiar și acest lucru contravine principiilor noastre fundamentale de uh, Uh, necomercializare a ființelor umane. Ni se amintește în Carta UE a drepturilor fundamentale că demnitatea individuală și umană reprezintă esența activităților noastre. Prin urmare, salutăm inițiativa aceasta care vine tocmai la timp să sublinieze importanța și preocuparea aceasta legată de un fenomen atât de grav. Grupurile vulnerabile, uh, copiii, femeile, uh, indivizii care sunt expuși exploatării sexuale, pentru a combate în mod eficient traficul de ființe umane, trebuie să fim coerenți nu doar în abordarea noastră uh, pe teritoriul UE, ci și în afara teritoriului UE, în relația cu statele terțe, ceea ce înseamnă că trebuie să insistăm asupra clauzelor legate de drepturile omului. Și salut, prin urmare, în mod explicit, uh, strategia UE a celor trei P, Protecting Victims, Preventing Crimes și Prosecuting Perpetrators. Cei trei P în uh, avizul EMV, noi apreciem în mod special alineatul O care face apel la ratificarea uh, Convenției ONU în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane și traficului de organe. Și cheamă la combaterea um, acelor clinici și spitale în care se prelevează organe pentru comercializare. Trebuie să fim atenți și la populațiile vulnerabile în mod special în fața traficului de ființe umane și noi așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm cooperarea împotriva acestor crime atroce împotriva ființelor umane. Mulțumesc. Gracias. Eh, gracias. Señora Valero. Muchas gracias. Eh, I will be very brief. Doamna Valero. In sede. Voi avea o intervenție foarte scurtă pentru că va trebui să particip la Comisia Sede. Am colaborat foarte bine, am uh, studiat textul, am avut și o întâlnire informală cu raportorii din umbră din uh, Comisia Libe. Am discutat diversele abordări uh, pe care putem să le avem uh, în avizul nostru. Deci, nu vreau să repet ceea ce figurează deja în proiectul de raport al Barbarei, ne vom concentra pe alte chestiuni. Și am vorbit, cum spuneam, cu raportorii din umbră și cu echipa mea. Ne interesează situația copiilor și al minorilor uh, uh, uh, migranți care nu sunt acompaniați de părinți, însoțiți de părinți. Deci, va trebui să analizăm și situația lor. De asemenea, ne interesează o formare profesională adecvată a autorităților uh, în ce privește uh, toate aspectele ale traficării ființelor umane. Trebuie să vorbim despre garanțiile care trebuie să existe atunci când uh, suntem obligați să retrimitem pe cineva în țara de origine. Și sigur că va trebui să ne concentrăm pe drepturile victimelor. De asemenea, să ținem seama de uh, drepturile celor care rămân în Europa și ale celor care uh, se vor întoarce acasă. Trebuie să uh, le creăm celor care rămân la noi posibilitatea de a primi un permis de rezident. Trebuie să existe asemenea garanții, pentru că în clipa de față, dacă um, cooperezi cu poliția în calitate de martor împotriva traficanților, um, ești uh, protejat doar pe o perioadă de șase luni. Deci, dacă ai fost victima unui uh, traficant uh, și este una, dacă pe de altă parte ești de acord să-ți vinzi uh, trupul pentru că nu ai altă posibilitate să îți susții familia, de asemenea ești uh, exploatat și va trebui să discutăm toate aceste probleme cu raportorii din umbră și după aceea uh, voi uh, continua colaborarea cu Barbara. Îmi cer scuze, va trebui acum să vă părăsesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum doamnei Beseril și după aceea vom trece la Comisia Europeană. Muchísimas gracias. Mulțumesc, doamnă președintă. În calitate de raportor din umbră pentru LIBE, pentru acest raport, aș vrea să o felicit pe doamna Lochbiller pentru activitatea excelentă desfășurată. Cred că ar trebui să subliniem anumite aspecte referit, care au legătură concret cu comisia noastră, în special în ceea ce privește copiii, protecția copiilor este foarte importantă și reuniunea pe care am avut-o cu coordonatoarea europeană pentru traficul de ființe umane câteva, două, trei, acum câteva două, trei săptămâni ne-a spus că atunci când aceștia sunt victime este deja prea târziu de aceea sunt de acord cu colegii mei care au menționat nevoia de prevenție și protecție. E important de asemenea să vorbim și despre criza refugiaților și uh, ca să fac legătura cu aspectul privind copiii, trebuie să scoatem în evidență uh, situația acestor copii care au ajuns în Uniunea Europeană sunt în situație fără control și ne temem că mulți dintre aceștia și multe fetei, de altfel, sunt victimele traficului, că au căzut în uh, ghearele delicvenței. Victimele, în general, trebuie menționate și aici vreau să salut uh, aspectul menționat de reprezentanta privind dreptul victimelor, inclusiv dreptul la compensație. Fiecare victimă uh, se confruntă cu experiențe oribile și de aceea este foarte important să se facă o evaluare individuală a fiecărei situații pentru a înțelege exact ce se întâmplă cu fiecare persoană. Comisia Libe trebuie să recomande serviciilor de acțiune externe să ofere formare adecvată polițiștilor care interacționează direct cu aceste victime și e important să nu uităm victimele cu uh, handicap, cu dizabilități, pentru că acestea pot apărea ca urmare a abuzului de care au suferit din partea traficanților. E important de asemenea să abordăm un subiect sensibil, și anume cel al prostituției, care, după părerea mea, are legătură cu traficul de persoane, pentru că 89% din dintre eh, femeile, dintre victimele traficului de persoane sunt femei și fete care uh, sunt supuse abuzurilor sexuale. Dacă uh, oprim transferul de bani în aceste de traficuri, evident că s-ar putea uh, ca și acest fel de acțiuni negative să înceteze. Mulțumesc, doamna Feril. Coordonatorul european al luptei împotriva traficului de ființe umane, reprezentant DigiHome, doamna, doamna Vasilia, doare cuvântul acum. Thank you very Mulțumesc foarte mult, mulțumesc președintei și mulțumesc raportoarei, doamna uh, deputat Lockpiller, am colaborat foarte bine, mulțumesc pentru activitatea depusă, pentru angajament. În ce privește proiectul de raport eh, și în colegii mei eh, apreciază activitatea desfășurată. Dimensiunea cheie eh, este cea legată de uh, relația externă și eu am fost invitată și în Comisia Libe și s-a insistat aici să existe o uh, activitate coerentă, să nu uh, ne dublăm inutil eforturile. Da, uh, Traficarea ființelor umane este o activitate transfrontalieră, deci uh, există această uh, trăsătură puternică transnațională și eh, de aceea activitatea din această comisie este fundamentală. Eh, traficarea ființelor umane înseamnă o violare a drepturilor omului și este interzisă în Carta Drepturilor Fundamentale Omului. Eh, este asimilată crimei organizate, care de asemenea este interzisă în Carta Drepturilor Omului. Deci există o directivă uh, care uh, își propune combaterea uh, traficului de ființe umane și um, în agenda migrației, în agenda europeană de securitate, planul de acțiuni pentru drepturile omului, dar și planul de acțiune care se referă la egalitatea de gen, principiile ONU uh, privind uh, afacerile, activitatea comercială și drepturile omului, toate au prevederi uh, care combat și condamnă traficul de ființe umane. Din păcate, traficul de ființe umane este practicat datorită profitului pe care îl aduce se pare că 2,5 uh, miliarde de euro însumează uh, profitul uh, acestui tip de activitate ilegală pe an. Deci trebuie să avem în vedere caracterul ilegal al acestei activități, să urmărim banii aceștia ca, considerându-i a fi bani negri. Directiva Uniunii Europene este clară, statele membre sunt obligate să uh, acționeze pentru uh, a stăvili orice formă de exploatare, trebuie uh, conștientizată această obligație, iar um, atunci când o persoană devine victimă a traficanților uh, trebuie să poată să beneficieze de toate serviciile de uh, refacere, de reabilitare. Pentru că uh, noi trebuie să consolidăm cadrul legal pentru a putea combate acest tip de infracțiune, pentru că trebuie să știți că în clipa de față nu este ilegal să beneficiezi de serviciile celor care au fost uh, victime ale um, acestui tip de infracțiuni. Dar să fim atenți la toate uh, formele de manifestare ale acestui fenomen. Îi mulțumesc doamnei uh, Jimenez pentru observațiile făcute și, uh, într-adevăr, în ce privește ajutorul pe care îl acordăm victimelor, uh, uh acționat cu întârziere. Trebuie să combatem toate formele de exploatare și am înțeles că uh, raportul în clipa de față nu se uh, referă în mod special și la uh, traficarea ființelor umane în scopul exploatării sexuale, deși acesta este una din principalele forme de traficare a persoanelor. Deci, dacă îmi permiteți încă un minut, Luna viitoare vom avea primul raport privind acțiunile la nivel european împotriva traficului de persoane și uh, este uh, un raport pe care la rândul meu îl voi realiza pentru Comisie pentru transpunerea directivei în practică la finele anului și uh, sperăm ca de asemenea să realizăm strategia post-2016 și din acest punct de vedere raportul dumneavoastră ne va fi de folos pentru a analiza dimensiunea externă a acestor demersuri după 2016. Mulțumesc foarte mult, îi dau cuvântul acum domnului Gareth O'Brien de la Serviciul de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult, voi avea o intervenție foarte scurtă Cred că și coordonatoarea uh, Vasiliadu împotriva traficului de persoane a spus uh, câteva idei esențiale în legătură cu demersurile care trebuie să fie întreprinse atunci când avem dialoguri cu state terțe despre uh, drepturile omului, de fiecare dată ridicăm și problema uh, traficului de ființe umane și există strategii în multe state terțe privind combaterea acestui fenomen. Vom susține în continuare o abordare care să vină în ajutorul victimelor. Și există aici un cadru legal, inclusiv în ce privește problematica de gen, alte planuri de acțiune care se află în elaborare, care să prevadă efortul de combatere a traficului de persoane. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc la rândul meu, doamna Lochpiller. Câteva concluzii. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc tuturor pentru feedback, pentru contribuții și Ă, cred că, de asemenea, din partea ECR și GUE, deși nu au fost prezenți în sală raportorii din umbră, vor veni contribuții. Unor sunt ă, limitată în demersurile mele ă, pentru că există restricții legate de dimensiunea unui raport. Dar Uh, în legătură cu intervențiile Tereze și ale domnului Nicolaicici. Dacă uh, vor fi amendamente, vom uh, ține seamă de ele. Doamnă Comodini, vă întrebați dacă vom insista și asupra dimensiunii externe și în Comisia FEM. Dar vom putea să vă difuzăm din nou uh, documentul uh, care uh, face oferă respectivele informații. Deci, înțeleg că aveți deja acest document. Da, am primit această scrisoare, dar asta ține într-un fel de competență partajată, de aceea am pus această întrebare. Da, Comisia uh, FEM uh, se ocupă de uh, acest fenomen în interiorul și în afara Uniunii Europene. Dacă vor fi amendamente care vin în subcomisia DROA, care eh, țin de asemenea de problematica eh, specifică Comisiei FEM, de asemenea ce eh, va ține seama de ele. Doamna Weber, ați ridicat problema legată de prostituție și de delimitare față de exploatarea sexuală, dar acest aspect va fi tratat în Comisia FEM și dacă o să apară contradicții, vom fi informați, în același timp însă nu vrem să dublăm tratarea anumitor aspecte. Iar atunci când doamna Valeru s-a referit la eforturile Comisiei Libe, eu cred că uh, ei se referă la criza refugiaților și cu trimitere la situația copiilor. Deci când colegii noștri eh, vor primi eh, acest document, va trebui să redistribuim, de asemenea ca să nu existe eh, un efort dublat. Iar în legătură cu spusele dumneavoastră, doamna Weber, sigur că trebuie să facem o diferențiere între uh, traficarea ființelor umane și uh, traficul ilicit de alt uh, uh, aspect. Și Mulțumesc și doamnei Vasiliadu, coordonatoare anti-trafficking, pentru sugestiile făcute, iar în momentul în care veți finaliza raportul dumneavoastră, vom ține seama de el. Îl voi citi cu atenție și uh, să vedem dacă putem prelua niște idei în raportul nostru. Dar cred că în felul acesta m-am referit la toate intervențiile. Mulțumim tuturor pentru contribuții, inclusiv dumneavoastră, doamnă Lochbiller. Este un raport important, e o bună experiență de cooperare între diversele comisii parlamentare și cred că la final o să avem un mare rezultat, un bun rezultat politic și normativ. Mulțumesc pentru prezență. Thank you very much. Bueno, vamos a pasar a nuestro... Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, unul extrem de important, care are legătură cu o discuție privind necesitatea de a consolida aplicarea dreptului internațional umanitar. În lume Astăzi există o mare instabilitate, există conflicte armate în regiuni separate, din Africa până în Orientul Mijlociu și chiar aproape de noi, în estul Europei. Uh, aici vorbim despre persoane care sunt obligate să fugă, să fugă de persecuție, de război, de moarte, de foamete, de lipsă de apă, din mai multe motive. E adevărat că există victime civile ale războiilor și asta nu e nimic nou. Ce e nou însă este amploarea acestor atacuri împotriva unor spații care până de curând erau spații sigure. Dacă nu protejate, cel puțin mm, sigur împotriva acestor atacuri. Mă refer aici la spitale din mai multe țări de conflict, la școli, Uh, am văzut în Yemen, chiar săptămâna aceasta, în Kunduz, în Afganistan. Bun. Se pare că există o imposibilitate de a aplica dreptul internațional umanitar în mod efectiv și există și o mare impunitate în ceea ce privește încălcarea acestor drepturi internaționale umanitare. Crucea Roșie și Semiluna Roșie lucrează intens, încercând să consolideze instrumentele pentru implementarea acestui drept internațional umanitar. Uniunea Europeană a susținut și a adoptat acest drept cu ani în urmă în uh, liniile sale directoare privind respectarea dreptului umanitar internațional, însă se pare că nu suntem prea eficienți în ceea ce privește implementarea acestor principii, impunitatea pare să fie absolută și există o sensibilitate destul de limitată, se pare, în organizațiile internaționale pentru a căuta o aplicare a acestor angajamente. Bun. Ca să abordăm subiectul acesta, am invitat expert, Avem un panel de intervenienți care reprezintă în mare ONG-uri, Save the Children, Comitetul Internațional cu Ciroșii și Medici Fără Frontiere. Ei sunt principalii protagoniști ai acestei dezbateri uh, și de multe ori uh, ei interacționează direct cu victime, victime civile și am vrea să le prezentăm solidaritatea noastră și sprijinul Parlamentului European în cazul tuturor uh, situațiilor de rezoluții de urgență. în cazul acestor uh, încălcări ale dreptului. Vreau vrea să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere și după această discuție să luăm niște hotărâri mai concrete, cum ar fi uh, propunerea unei discuții în plen sau să ne mobilizăm într-un fel sau altul incisiv în ceea ce privește această conțiune, această chestiune. Și e bine că avem alături de noi experți pentru a ne povesti cum stau lucrurile. Domnul Kolanovski este consilier juridic principal al delegației Comitetului Internațional al Crucii Roșii în UE, ONU și în Regatul Belgiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că ați introdus pe ordine de zi această chestiune a respectării dreptului umanitar internațional. E un subiect extrem de important, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, având în vedere numărul mare, prea mare de conflicte. Există spitale care sunt uh, bombardate, Uh, am vorbit cu victimele acestor situații, cei care lucrează în educație, persoane deținute care nu sunt tratate așa cum ar trebui, arme interzise, utilizate sau chiar arme permise, dar folosite într-un mod inacceptabil, de exemplu arme cu puternic explozive în zone foarte populate, probleme pe care le vedem în cotidian. Încercăm să rezolvăm lucrurile cum putem, prin dialog cu părțile implicate în conflict, în condiții de confidențialitate. Știți că așa se lucrează. frustrant este că atunci când constatăm toate aceste probleme, în 99% uh, din cazuri dreptul există și este adecvat, dar nu este aplicat așa cum ar trebui să fie aplicat. Este adevărat că e mai ușor să vorbim în afara unui uh, context uh, cald decât atunci când părțile sunt practic în, sub focul dușman. Articolul 1 la Convenția de la Geneva din 89, care face parte din nucleul dreptului umanitar, cere tuturor părților să respecte acest drept și să determine respectarea, ensuring respect în engleză, care se regăsește în articolul 1 din acest protocol. E o obligație ciudată pentru că e dificil să înțelegi care sunt limitele, dar am putea încerca să trasăm anumite limite până la urmă, dacă vrem ca dreptul să fie respectat. Există și mecanisme, există sigur și o uh, represiune, dar asta se întâmplă după conflict, când victimele deja uh, au suferit, uh, au decedat, poate, și nu mai pot să beneficieze, chiar dacă familiile acestea rar putea beneficia. Există de asemenea și o instituție destul de interesantă, dar nefolosită, și anume Comisia pentru Stabilirea Faptelor, prevăzută în protocolul 1 din dreptul umanitar, care ar putea să facă o anchetă nu în scopuri judiciare, ci pentru a stabili ce s-a întâmplat și pentru a găsi poate soluții pentru viitor și răspunsuri la ce s-a întâmplat. E o instituție care, după părerea mea, ar avea un rol extrem de important de jucat, din păcate că adesea nu există voință politică să se accepte intervenția acestei comisii independente pentru a îi se permite să ancheteze în zonele de conflict. Având în vedere toate aceste aspecte, CICR a fost invitat de conferința Internațională Crucea Roșie Semiluna Roșie în 2011 să se ocupe de această idee și anume cum putem îmbunătăți respectarea dreptului umanitar prin mecanisme care ar putea fi găsite pentru a îmbunătăți lucrurile. Elveția ni s-a alătura, știți că ei sunt uh, gardienii Convenției de la Geneva și timp de patru ani am lucrat cu ei, am organizat uh, cam 10 uh, reuniuni de stat, au participat uh, 140 de state regional pe, sau pe subiecte tematice și probabil o bună metodă de a aborda această problemă s-a conchis ar fi să avem un fel de reuniune periodică a statelor, poate anual sau cu altă frecvență, unde să se discute nu contextual, arătând cu degetul, dar discutând probleme care țin de dreptul umanitar, unde statele pot prezenta ce au făcut pentru a încerca să îmbunătățească lucrurile. E o propunere pe care am prezentat-o în decembrie anul trecut. A fost susținută de o serie de state. Uniunea Europeană, de altfel, în cadrul acestei conferințe, a făcut și a luat acest angajament pentru cei ca, mm, deschiși celor care vor să susțină acest proces, proces care este unul întemeiat, făcând și legătura dintre acest proces și un document al Uniunii Europene prin liniile directoare privind ameliorarea respectării dreptului umanitar. Din păcate pentru noi, pentru dreptul umanitar și pentru multe victime, nu toată lumea a fost entuziasmată de această propunere și nu s-a adoptat ceea ce speram că se va adopta. Dar lucrurile nu s-au oprit aici nu am uh, terminat cu acest proiect, doar uh, i-am schimbat puțin forma și poate vor exista negocieri între state și o să încercăm să vedem la ce vor duce acestea. Pentru noi a fost o dezamăgire și cred că pentru multe alte state să constatăm cum s-au încheiat lucrurile, dar asta este, vom continua să readucem în discuție această problemă. Vorbeam despre aceste linii directoare ale Uniunii Europene. E un document absolut remarcabil, din păcate nu suficient cunoscut. A fost adaptat de Consiliul pentru Afaceri Externe în 2005, a fost revizuit apoi în 2009 și anume la nivelul anexelor și cei care nu-l cunosc ar trebui să știe, dar vă încurajez chiar să-l citiți pentru că nu e lung și e foarte interesant. Uh, deci, explică dreptul umanitar, diferențierea între dreptul omului și dreptul umanitar și se evidențiază și principalele instrumente de care UE dispune pentru a îmbunătăți lucrurile Uh, în practică, acolo unde UE poate exercita influența. E clar că nu toate părțile la conflict uh, vor asculta vocea Uniunii Europene, pentru că ea nu poate să fie percepută pozitiv de toți, dar există un context în care UE ar putea să aibă o pondere mai importantă în ceea ce privește comportamentul părților în conflictele armate. Eu folosesc foarte mult acest text pentru, peste tot unde mă duc și vorbesc despre dreptul umanitar și respectarea acestuia, uh, scot aceste orientări și le dau ca exemplu excelent. Singurul exemplu, practic, pentru că e un document unic și nu mai există altele în alte țări sau regiuni care să nu mai există țări sau regiuni care să fie adoptat un astfel de document. Problema este implementarea acestea. Sunt linii directoare, nu sunt obligatorii, și nu e ușor de implementat. Vorbim de Uniunea Europeană, știți că de peste 150 de ani dreptul umanitar modern a fost creat în 1864 și problema este să ne asigurăm că acest drept este respectat pe câmpul de luptă, practic. Nu putem, uh, sigur, îmbunătăți lucrurile de azi pe mâine, 150 de ani nu înseamnă de asemenea, e adevărat, dar la o scară mai largă, liniile de orientare europene sunt uh, un pic mai recente, să spunem, și totuși s-au mai făcut lucruri pe baza acestor orientări, de exemplu, o raportare privind dreptul umanitar în raportul lui privind drepturile omului și democrația în lume, eliberat de SAE, care este un aspect foarte important, pentru că dacă avem un raport, trebuie să avem și un conținut adecvat, o sensibilizare pe acest subiect. Noi la CICR simțim că crește interesul în dialogul cu Serviciul de Acțiune Externă, cu Consiliul, cu Comisia. ECO este un partener foarte important pentru noi și avem uh, niște ascultători foarte atenți în ei în ceea ce privește dreptul umanitar și, sigur, și la dumneavoastră. Evident, iată, discutăm subiectul. Deci lucrurile s-au îmbunătățit și acum poate ar trebui să fim mai concreți. Aici n-am o formulă magică, dar poate există puncte pe care am putea uh, să lucrăm un pic mai mult, de anume să, și anume să uh, facem publicitatea acestor linii directoare, pentru că nu sunt cunoscute. Eu menționat de mai multe ori în cadrul formării persoanelor care participă la misiuni UE și am constatat că, în general, ei nu cunosc aceste linii directoare și e important să fie inclus în pachetul lor de cunoștințe care vor ajuta pe teren. Deci o diseminare mai extinsă a liniilor directoare. Și mă gândesc de asemenea și la o formare un pic mai sistematică a persoanelor care pleacă în misiuni. Astăzi aceste formări țin mai degrabă de statele membre, bun, dar ar putea să atunci să apare ă, dezechilibre. Unele țări se ocupă mai mult de acest aspect decât altele. Poate ar trebui să fie mai sistematizat acest proces, poate că ar fi util. Și un ultim punct, după care dezbatem și alte aspecte, diferitele misiuni și operațiuni ale Uniunii Europene, pentru că aveți destul de multe, în mare parte în zone în care e, dreptul umanitar este aplicabil și poate orientările UE fac trimitere la asta și poate că misiunile și prezența lor la fața locului și contactele privilegiate cu părțile în conflict ar putea fi folosite pentru a influența comportamentul purtătorilor de arme în cadrul conflictelor. Iată câteva idei și apoi o să revin pe durata dezbaterii cu alte detalii. Mulțumesc! Mulțumim! Vorbim deci despre aceste orientări, despre linii directoare și noi, în subcomisia noastră, am încercat să facem niște chestii mai concrete, să vedem cum trebuie să aplicăm orientările acestea în fiecare dintre conflicte, inclusiv în zonele de intervenție. Una dintre aceste posibilități ar fi utilizarea colegiilor și școlilor militare. Lucrăm cu Save the Children și așa mai departe. O salut pe doamna Jacqueline Hale, care este Head of Advocacy la Save the Children în biroul UE, care fără îndoială ne va spune dacă s-au înregistrat progrese pe acest subiect în special, neutilizarea școlilor, de exemplu. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru ocazia pe care mi-o dați de a vorbi în fața comisiei dumneavoastră. Într-adevăr, au fost înregistrate unele progrese în ceea ce privește utilizarea militară și orientările în privința aceasta, menite să combată utilizarea școlilor și universităților ca baraci sau poziții de apărare sau uh, locuri de recrutare a copiilor toate aceste acte negative care nu ar trebui să aibă loc într-un uh, mediu în care copiilor, copiii trebuie să se simtă în siguranță. și uh, ale căror prime victime sunt copiii și am văzut efectele devastatoare ale acestor situații. Save the Children uh, Uh, lucrează nu numai în uh, a asigura hrănirea copiilor, dar și a combate atacurile asupra școlilor. În 11 decembrie anul trecut, una dintre școlile în care lucram noi a fost atacată, doi profesori au murit, Uh, pentru că o rachetă a aterizat uh, la mai puțin de 60 de metri de școala respectivă și în ultimii patru ani au tot fost atacuri asupra școlilor. Pot să uh, vă spun care sunt datele statistice, dar important, cred eu, este să uh, admitem că utilizarea militară a școlilor a început să fie ceva destul de răspândit. Există o, mm, un proces de, de sus în jos legat de uh, negocierile și tratatele care țin ani de zile și, de fapt, la fața locului, uh, schimbările sunt, uh, au cu totul alt ritm. Și am să vă dau exemplul uh, ceadului, unde au fost suficient de multe atacuri împotriva copiilor la școli. Este o țară în care uh, sunt activi în școli o serie de actori uh, nenarmați și care încearcă să includă aceste orientări în orientările militare. Pe de altă parte, există aceia care doresc să schimbe natura non-militară a școlilor, să le includă în uh, acțiunile cu caracter militar, ceea ce duce la o mai mare uh, violență și la o serie de riscuri mai înalte. Sunt situații în care școlile sunt utilizate ca și uh, uh, cartier general. Așa că de la lansarea orientărilor la Oslo în mai anul trecut au fost 15 state care le-au um, le-au sprijinit. Sierra Leone este o unul dintre uh, motoarele uh, dintr-un proiect uh, menit să crească conștientizarea în acest domeniu și în ceea ce privește educația, într-adevăr acest subiect a devenit, a căpătat mai multă importanță și va face și obiectul unui summit din mai anul acesta în ceea ce privește punerea în aplicare la fața locului. Save the Children încearcă să pună în aplicare un proiect prin care să se aplice orientările în Congo și să fie utilizate ca un mijloc de comunicare cu comunitățile pentru a le mobiliza Uh, inclusiv uh, autoritățile locale, guvernatori, familii, copii, uh, dascăli. Și în Republica Centrafricană se încearcă același lucru pentru a reacționa la utilizarea militară a școlilor. Și acolo s-a adoptat un memoriu în ceea ce privește protecția școlilor memoriu din partea uh, comandantului forțelor armate. Și o altă evoluție interesantă, la Geneva uh, există un uh, ONG care uh, lucrează cu uh, actori prin care să poată fi aplicate aceste orientări cu actori uh, non-guvernamentali. Dar credem că se poate face mai mult de la nivel politic. Și deși uh, statele membre și UE sprijină aceste orientări, s-ar putea face mai mult pentru a le pune în aplicare concret în uh, doctrinele militare, deci încurajăm membrii Parlamentului European din Spania, Austria, Suedia, Finlanda, țările de jos și Italia mai ales, să solicite ministrilor de afaceri externe sau ministrilor apărării să uh, arate ce au făcut uh, de la adoptarea orientărilor la Oslo pentru implementarea acestora și, de asemenea, sunt actori care fac presiune asupra uh, Serviciului de Acțiune Externă să declare sprijinul pentru aceste orientări. Și, și uh, uh, implicarea ECO de anul acesta pentru strângerea de fonduri în, țintește tot la măsuri uh, educaționale pentru uh, acordarea de ajutor umanitar în situații de urgență. O parte importantă ține de punerea în aplicare a acestor orientări și există foarte puțină transparență în privința punerii în aplicare la, la nivelul național, la nivelul statelor respective, pentru că nu avem acces la rapoarte și noi sperăm că parlamentarii pot avea acces la aceste rapoarte. Parlamentarii uh, pot să repete, dacă au solicitat deja, pot să repete solicitarea de a vedea uh, rapoartele de punere în aplicare uh, pe care trebuie să le prezinte șefii de misiuni. Parlamentul a primit informația că sunt 18 delegații UE care au raportat pe anul 2014. Vrem să știm însă care sunt statele respective și care sunt acțiunile de follow-up care s-au aplicat în urma rapoartelor și ce s-a întâmplat în 2015. Încurajăm membrii Parlamentului European să pună mai multe întrebări, să solicite mai multe informații, pentru că vă spunea uh, vorbitorul anterior că nu ar trebui să dăm uitării acestor, uh, aceste orientări. Mulțumesc! Bueno, y ahora... Mulțumesc. A la señora Mónica Dau acum cuvântul doamnei Monica de Arnau, consilieră pe chestiuni umanitare a secțiunii spaniole a Organizației Medicii Fără Frontiere, care ne poate vorbi direct uh, despre cum stau lucrurile pe teren, în special în Siria, Afganistan și Yemen. Și Vrem să vă spunem că vă bucurați de sprijinul, solidaritatea și ajutorul nostru. Vă rog. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mulțumesc pentru ocazia de a vă împărtăși preocupările noastre. Pentru că vom vorbi despre ceea ce uh, ni se întâmplă în clipa de față. Acum uh, trei săptămâni uh, am vorbit cu o colegă uh, din uh, departamentul meu că au fost atacate spitale, clinici. Săptămâna aceasta din nou un spital care este susținut a fost bombardat. Deci tendința este îngrijorătare. Cinci uh, instituții medicale în uh, câteva săptămâni. Acest lucru s-a întâmplat în Siria, către forțele de coaliție din Nord, și iar sute de mii de oameni se refugiază, încearcă să se îndrepte spre granița cu Turcia și uh, existat uh, un spital distrus după ce a fost bombardat uh, patru uh, serii succesive, șapte persoane au murit. O maternitate, de asemenea, a fost distrusă, iar uh, serviciile au trebuit să fie deplasate câțiva kilometri mai la nord. Deci uh, există Uh, probleme pentru uh, populația de acolo. În clipa de față există cinci spitale care mai acționează în întreaga regiune. Unul dintre noi este condus de noi. În Yemen, cu o lună în urmă, de asemenea, un spital susținut de noi a fost lovit de un proiectil și au murit șase persoane, șapte au fost rănite. A fost cel de-al treilea atac care ne-am confruntat în Yemen în ultimele luni. În Afganistan uh, au fost uh, bombardat spitalul nostru din Conduz și 42 de persoane au murit. Suntem șocați de brutalitatea acestor atacuri și uh, sunt pierderi dureroase, sunt suspendate activitățile medicale în zone uh, de conflict Patru din cinci membri ai Consiliului de Securitate uh, au uh, fost uh, și ei uh, au avut de suferit, dar noi suntem doar uh, partea vizibilă a icebergului. Uh, există um, alte uh, organizații din Siria, Yemen, Afganistan care au avut de suferit doctorii însă care sunt în situații uh, de risc nu dispun de megafonul uh, pe care îl avem noi pentru a putea să uh, mediatizăm aceste acțiuni. Există atacuri asupra populației civile, dar distrugerea um, acestor um, spitale um, complică uh, mai mult viața celor din zonă, pentru că, uh, de fapt, uh, viața oamenilor, răniților, este în felul acesta periclitată. Și Există în continuare teama atacurilor, atât pacienții cât și personalul medical, aflându-se într-o stare de panică, nu mai îndrăznesc să recurgă la remediile pe care spitalele le pot oferi. Deci aceasta este o declarație cumplită pe care trebuie să o facem. În Siria avem deja o experiență de 5 ani în cadrul acestui conflict și am uh, pierdut orice speranță că uh, vom putea să ne continuăm activitatea. Apreciem eforturile pe care Uniunea Europeană le face în declarațiile publice, dar realitatea este că aceste declarații la fața locului uh, nu au nicio valoare. Uh, astăzi, uh, sigur că toate statele vor spune că un spital care se află în funcțiune nu trebuie să fie bombardat, dar în practică nu se respectă Convenția de la Geneva și uh, toate faptele invocate de mine constituie precedente foarte periculoase. Este o chestiune de viață și de moarte, inclusiv pentru personalul medical. Și uh, toți cei care necesită asistență medicală se află acum într-o situație foarte dificilă. Noi tratăm uh, doar pacienții uh, Um, indiferent de uh, poziția lor în uh, conflict. Pacientul rămâne pacient uh, și personalul medical trebuie să ajute um, orice rănit. De fapt, statele ar trebui să își investigheze acțiunile militare. Noi am ne-am adresat Comisiei Independente uh, privind uh, apărarea uh, umanitară și, de asemenea, încercăm să colaborăm cu autoritățile din Yemen pentru a fi investigate atacurile asupra spitalelor. Noi suntem singurul organism care avem dreptul să investigheze violările dreptului omului sub impactul Convenției de la Geneva, dar sigur că și autoritățile trebuie să accepte derularea investigațiilor. În clipa de față se pare că nu există disponibilitate de a permite acestui mecanism să funcționeze. Deci, de fapt, trebuie să existe angajament politic în favoarea acestor acțiuni. Deci, există o serie de coaliții care acționează și care duc la aceste conflicte sângeroase. Iar uh, populația civilă este cea care plătește uh, cu viața. Deci trebuie să existe o strategie uh, din acest punct de vedere pentru a apăra pe oameni. Nu s-a întreprins nimic în acest sens. Eu astăzi vă adresez uh, rugămintea de a ne sprijini, de a uh, elabora o declarație politică sub egida ONU pentru a reconfirma uh, angajamentul în apărarea medicilor, pentru că altfel se încalcă grav dreptul umanitar în regiuni cum sunt Siria, Yemenul și Afganistanul. Deci un atac pe lună um, uh, este uh, deja uh, o frecvență foarte îngrijorătoare și se pare că ea se accelerează. Deci nu trebuie să renunțăm la angajamentele noastre și uh, toate coalițiile militare trebuie să înțeleagă că militarii trebuie să respecte până la urmă uh, dreptul umanitar internațional în zonele de conflict și, de asemenea, trebuie să activăm mecanismele independente de investigație atunci când este violat dreptul umanitar internațional. Este inacceptabil ca spitalele să fie bombardate, să fie uciși medici și astea, aceste fapte să fie considerate ca fiind unele care au produs victime colaterale. Mulțumesc foarte mult! Dau uh, cuvântul acum colegilor. După aceea vom da cuvântul celor de la Direcția Generală ECO și de la SAE. Señor, voi la palabra al senor... Uh, o să-i dau cuvântul domnului Guerrero, care vine din partea Comisiei de Dezvoltare și este raportorul permanent pentru asistență umanitară în Parlament și de altfel trebuie să participe la o reuniune a acestei comisii în curând. Domnule Guerrero, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să plec foarte repede, însă aș vrea să mă implic în această dezbatere. Mulțumesc uh, celor care au făcut prezentări pentru informațiile pe care ni le-au adus, dar și pentru că lucrează în acest domeniu și pentru că își dedică eforturile uh, protecției umanitare într-un moment în care, după cum știm cu toții, cumulul de crize maxime este mai mare ca niciodată în istorie și că numărul de persoane care necesită acest gen de acțiuni umanitare este la fel mai ridicat ca niciodată. În această după-amiază, în Comisia de Dezvoltare, ne-am gândit la faptul că dacă i-am uni, am unit toate persoanele care în momentul de față sunt strămutate sau necesită asistență umanitară și am constitui un stat al fi al zecelea cămărime din lume, cămărimea populației. Deci vorbim despre un volum imens și de un tip de populație de cetățeni care, în multe cazuri, fac parte dintr-o criză care se prelungește pe termen lung datorită conflictelor armate care deja se perpetuează de mai mulți ani. În calitate de raportor permanent pe acțiuni umanitare ale Parlamentului European, am fost raportor și pe raportul Parlamentului dedicat summitului umanitar de la Istanbul, care va avea loc în luna mai. Și în raportul meu referitor la acest summit se regăsesc tocmai o serie dintre punctele care sunt esențiale pentru ceea ce discutăm astăzi. În primul rând, vă puteți imagina că m-am întâlnit cu foarte multe organizații non-guvernamentale și un punct care apărea de fiecare dată în preocupările acestora este faptul că trebuie să continuăm să apărăm respectarea principiilor pe care se bazează acțiunile umanitare și, în al doilea rând, că trebuie să facem eforturi pentru protecția actorilor umanitari în respectarea dreptului internațional umanitar. Toate aceste lucruri se regăsesc în raport și reprezintă un punct esențial al raportului, care sigur are și alte elemente care au legătură cu nevoia de a crește finanțarea, de a implica noi actori în asistența umanitară, de a ne asigura că această finanțare este totuși previzibilă, de a inova acțiunile umanitare, de a proteja pe cei mai uh, Uh, puțin protejați, în special copiii și femeile. Toate astea se regăsesc în raport, însă un punct esențial este faptul că după 150 de ani, așa cum s-a spus acum, principiile continuă să rămână valabile. Și dacă nu respectăm aceste principii, problema este că blocăm accesul celor care au nevoie de această protecție umanitară și accesul acestor cetățeni la aceste servicii este primul obiectiv al actorilor din domeniul umanitar pe lângă oferirea de protecție pentru cei care au nevoie. Și pentru a mai reduce un pic din dramatismul situației, pentru că trebuie să facem și asta, când se vorbea despre 150 de ani, după 150 de ani, uh, m-am gândit, apropo de o altă informație, că într-o zi l-am întrebat, a fost întrebat secundul lui Mao Zedong care este uh, părerea sa cu privire la Revoluția franceză și Chu Online a răspuns It's too early to say, e prea degrabă să mă pronunț. Prin urmare, nu știm exact care este moștenirea Revoluției franceze, dar știm care este necesitatea aceasta de a promova principii care acum 150 de ani, într-un loc foarte aproape de unde ne aflăm noi, la Strasburg, unde există o statuie și o uh, o piată dedicată acestuia, au fost dedicate, au fost generate aceste principii. Principii care continuă să fie valabile chiar dacă lucrurile au evoluat. Señor Guerrero, alguien más ha pedido la palabra? Mulțumesc, mai vrea cineva să intervină? Doamna Lochbiller. Thank you, Chair. And also... Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și pentru prezentările făcute, pentru recomandări noi, ca membri ai grupului Verzilor, am solicitat organizarea acestei audieri pentru că am înțeles că foarte des implementarea dreptului umanitar internațional uh, nu este realizată adecvată către statele membre. Și când uh, subcomisia DRO a fost de acord cu propunerea noastră, am cerut să existe uh, și uh, președintele Comisiei Iuri uh, care să uh, asiste la audiere. Dar iată că acest lucru nu s-a realizat pentru că în iunie 2013 uh, subcomisia DROA a avut o reuniune în care și președintele acestei comisii a fost prezent și au fost adresate întrebări, ni s-a promis că se va răspunde la toate întrebările. În martie am revenit cu o scrisoare și în continuare nu am primit răspuns. Deci mi se pare că situația este inacceptabilă. Ținând seama de întrebările pe care le-am adresat noi, eu cred că ele au rămas valabile și acum Uh, fiind uh, reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă prezenți în sală, voi relua câteva din întrebări. Există niște linii directoare în ce privește dreptul uh, internațional umanitar în care putem să ne implicăm în situațiile grave umanitare și există și da, obține sugestii pentru acțiuni viitoare pe care organismele relevante ar putea să le întreprindă. Deci întreb Serviciul de Acțiune Externă dacă și Consiliul a întreprins asemenea acțiuni în situația din Gaza, Siria și Yemen. De asemenea, uh, uh, am avut întrebări pe care reprezentanții organizației Medicii Fără Frontiere le-au adresat în legătură cu bombardarea uh, spitalului din Kunduz. De ce uh, nu uh, au fost declanșate investigații? Pentru că, de fapt, s-a vorbit despre înființarea unui mecanism eficient care să verifice modul în care dreptul umanitar internațional este respectat. De ce uh, Uniunea Europeană din statele în, nu uh, deține și uh, documente de poziție ale statelor membre? pentru a putea să ne armonizăm poziția, să devină o poziție comună. Sper ca reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă să ne răspundă la această întrebare. Gracias. Señor Panzeri. Mulțumesc, domnul Panzeri. Mulțumesc, foarte scurt. Am ascultat, i-am ascultat pe invitații noștri și totuși o problemă rămâne cum să abordăm acest subiect, pentru că vorbim despre o prăpastie care se extinde mereu între ceea ce ar trebui să facem și capacitatea, forța noastră de a face. Situația descrisă ne arată clar că, practic, există o schimbare profundă în implementarea dreptului umanitar internațional. Ca să fim mai clari, există o nerespectare generală, practic, a liniilor de liniilor uh, directoare. În ceea ce privește politica drepturilor omului, la fel. De ce depinde asta? Sunt multe de spus, dar obiectiv există astăzi o extindere a ideii de drept, inclusiv dreptul la război, dreptul războiului. Nu se mai respectă deloc uh, regulile inițiale și există o reducere generală a atenției în ceea ce privește dreptul uh, umanitar internațional. N-am întrebări de făcut, dar poate că ar trebui să ne asumăm o răspundere aici, pe lângă întrebările orale de care vorbea doamna președintă, uh, să manifestăm dorința unui raport de inițiativă a Parlamentului European care să reprecizeze termenii pentru aplicarea dreptului umanitar internațional. Ar fi o forță suplimentară pe care am uh, insuflau necesității unei mai mari atenții din partea Uniunii Europene. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra. Mulțumesc. Doamna Senor Leonor Mieto Leon, șef de unitate Digi Eco, are acum cuvântul. Iată, sunteți aici, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc Comisiei pentru organizarea acestor discuții pe un subiect uh, așa de, de actualitate și mulțumesc și vorbitorilor care au subliniat niște chestiuni Uh, așa de alarmante, practic. Din partea Euro- Comisiei Europene aș spune că, sigur, încălcarea dreptului internațional umanitar este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă comunitatea umanitară internațională. Nerespectarea acestui drept are consecințe care au fost menționate aici asupra populației civile și de asemenea și asupra partenerilor noștri umanitari prin care furnizăm asistență umanitară victimelor acelor conflicte. Prin urmare, respectarea acestui drept este o prioritate pentru Comisie și acest lucru este reflectat în comunicarea adoptată de Comisie pe uh, um, 2 septembrie cu poziția Comisiei uh, privind summitul mondial umanitar care va avea loc în mai în Istanbul, la care s-a referit și domnul Guerrero. În această comunicare numită către summitul mondial umanitar, un parteneriat global pentru acțiuni umanitare eficiente, Comisia subliniază că, după părerea sa, unul dintre rezultatele summitului ar trebui să fie ca toți participanții să fie invitați să respecte obligațiile uh, dreptului internațional umanitar. Ban Ki-moon, secretarul general ONU, a emis pe 9 februarie un raport care va fi baza pentru discuțiile ce vor avea loc la acest summit și acolo pentru a informa membrii, trebuie să știți că o parte importantă a raportului este dedicată legislației umanitare internaționale. Raportul are ca anexă Agenda pentru Umanitate, unde Ban Ki-moon cere liderilor și participanților la summit să respecte aceste principii și în această agendă pentru umanitate există o, sancțiu, o sancțiu, sac, secțiune numită promovarea dreptul internațional umanitar, prin care uh, secretarul ONU cere tuturor să respecte această legislație. Găsiți acolo mai multe recomandări în detaliu. Comisia Europeană împărtășește preocupările prezentate de membrii Comisiei și de invitați și anume încălcarea sau nerespectarea dreptului umanitar internațional reprezintă una dintre provocările cheie cu care se confruntă comunitatea umanitară și deși ni s-a spus că poate e prea târziu, noi sperăm că la acest summit așa de important, primul summit mondial umanitar care va avea loc, se pot înregistra progrese în domeniu. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Nieto! Domnul Cristian Berman are cuvântul, desk officer la Serviciul European de Acțiune Externă în domeniul drepturilor omului. Thank you very much, Chair. From the ES side... Mulțumesc, doamnă președinte. Pot să vă spun că noi salutăm foarte mult această inițiativă și ocazie de a aborda provocările cu care se confruntă dreptul umanitar internațional și rolul lui în acest context. textele menționate de colega noastră de la MSF, situația din Siria a costat viețile a uh, sute de oameni și atacurile asupra spitalelor fac să, uh, ca acestea să funcționeze în condiții extrem de grele. Vreau să vă spun că noi apreciem prezența MSF și altor ONG-uri uh, și eforturile lor extrem de valoroase în toată lumea. Se, s-a menționat un incident îngrozitor și în Siria și și în Yemen și în Afganistan MSF uh, este foarte implicat în Uh, acțiunile umanitare și știm că în aceste țări mai multe spitale au fost bombardate și se pune în pericol, se pune în pericol demnitatea și viețile celor care încearcă să asiste, să acorde asistență umanitară. Ne confruntăm astăzi cu uh, o situație și acesta este o temă care a fost recurentă în cursul prezentărilor din această după-amiază și anume uh, consecințele sumbre ale acestui fenomen. Uh, problema persoanelor dislocate și auzem acest exemplu că dacă s-ar aduna toate persoanele dislocate într-un stat, ele ar forma un stat de dimensiuni apreciabile. Și cunoaștem gravitatea acestui fenomen, inclusiv în Europa. Siria, ne, situația din Siria ne arată că uh, mai ales femeile și copiii sunt expuși riscurilor Uh, din cauza conflictelor prezente. UE are o poziție foarte fermă în ceea ce privește aplicarea dreptului umanitar internațional și face apel în mod sistematic, așa cum s-a spus de altfel, la respectarea acestor principii de drept și la aplicarea acțiunilor umanitare. UE și statele sale membre, și aici vorbesc și numele statelor membre, doresc să fie avocați pledanți pentru dreptul uh, umanitar internațional. Și noi considerăm că orientările uh, din domeniu reprezintă un instrument uh, central și trebuie să fie puse în aplicare în totalitate. Și facem și noi apel la această comisie să invite și uh, președintele grupului de lucru CODROA care se ocupă de punerea în aplicare a acestor orientări pentru a discuta cu comisia dumneavoastră pe acest subiect extrem de important. Cu ocazia celei de-a 32-a conferință din decembrie anul trecut s-au făcut o serie de angajamente comune foarte ambițioase în ceea ce privește respectarea dreptului internațional umanitar și în același timp pentru consolidarea uh, libertăților persoanelor și pentru diseminarea principiilor de drept umanitar, precum și pentru protejarea misiunilor medicale în zone de conflict și în alte situații de urgență. Pentru a îmbunătăți uh, respectarea acestor principii este nevoie de dialog sistematic la nivel internațional. UE, așa cum s-a menționat, a sprijinit inițiativa uh, elvețiană în discutarea chestiunilor tematice legate de punerea în aplicare a regulilor de drept uh, umanitar internațional. Și s-a arătat că mecanismele existente de conformitate nu sunt nici suficiente, nici adecvate. Așa că, din punctul nostru de vedere, este o dezamăgire majoră faptul că, în ciuda pregătirilor uh, temeinice ale inițiativei, uh, Totuși, la Geneva nu s-a putut uh, să se ajungă la un acord dar noi nu îi sprijinim acest proces. Uh, s-a menționat uh, summitul mondial umanitar de anul acesta, unde și noi încercăm să ne implicăm cât mai mult pentru aplicarea orientărilor de drept umanitar și apărarea acestora. Mulțumesc, dau acum cuvântul experților noștri, foarte scurt. Începem cu Medicii Fără Frontiere. Dacă mai e ceva de adăugat, sigur nu sunteți obligați să interveniți, dar dacă vreți să trageți concluziile, vă rog, suntem aici până la jumate, deci dacă vreți să adăugați ceva, asta e momentul. Nu am multe de adăugat, vroiam doar să uh, fac apel la membrii Parlamentului să facă uz de contactele pe care le au și să își dea seama că și noi facem parte, de fapt, dintr-o coaliție implicată și angajată pentru uh, aplicarea orientărilor și noi vrem același lucru. Și știi că toate aceste legături guvernamentale are Guvernul Regatului Unit cu Guvernul Arabiei Saudite uh, pot, pot să ajute la diseminarea unei mai bune înțelegeri a acestor orientări. Mulțumesc! Um, I just uh, take the opportunity to add one. Am să adaug o observație scurtă legată de Yemen, pentru că știu că în săptămâna viitoare se va discuta despre Yemen uh, în Parlament uh, și expunerea uh, din zonele foarte populate și preocuparea legată de copii care sunt expuși la atacurile care au loc în Yemen. Și vreau să fac apel la Parlamentul European să aibă o poziție cât se poate de fermă săptămâna viitoare în ceea ce privește rezoluția legată de Yemen. Mulțumesc! Merci beaucoup. Uh, très brief. Mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând, trebuie menționat că Uniunea Europeană este un loc în care se face mult mai mult în această privință decât în alte locuri din lume. Și trebuie să menționăm uh, și lucrurile pozitive, concrete, care au loc Serviciul de uh, Acțiune Externă împreună cu sprijinul diverselor uh, altor structuri. Și putem să, să facem lucrurile uh, să meargă chiar mai bine. Suntem angajați în acest sens și reflectăm uh, cu, împreună cu actorii europeni la acest proces. și uh, atunci când există deficiențe, e foarte bine că ele sunt uh, subliniate și uh, ajung să fie menționate și în mass media, pentru că așa se pot corecta. Și uh, sunt state cu care UE are relații economice serioase sau relații amicale prin care, pârghii prin care se poate acționa. Profit de faptul că ne rămâne un pic de timp, iată, și vreau să fac o întrebare pentru Medicii Fără Frontiere. Credeți că există o creștere în ceea ce privește, care nu e întâmplătoare, că sunt atacate de, în mod aproape sistematic deja spitalele medicilor fără frontiere. Credeți că se datorează doar multiplicării numărului de conflicte sau credeți că există o schimbare la nivelul strategiei unor grupuri și guverne pentru ca spitalele să devină practic un obiectiv prioritar? Mm, da, e o întrebare delicată. O să vă spun care este perspectiva mea. Sunt anumite contexte în care lucrurile s-au schimbat, într-adevăr. Aș ezita să spun acum că spitalele sunt uh, țintite ca parte dintr-o strategie militară, nu cred să fie totuși așa, dar modul în care se duce războiul respectiv uh, arată că nu mai sunt limite și atacurile aeriene acum se îndreaptă și împotriva zonelor dens populate. Deci au fost mai multe incidente legate de spitale și acum vedem că așa se duce războiul în Yemen și în Siria și este un, un fel de război cu care nu suntem obișnuiți. Da, avem o dezbatere privind Yemen, privind o rezoluție și la fel și cu Arabia Saudită în curând. Deci poate că ar fi momentul să introducem și aceste observații sau condamnări sau critici. Doamna Lochbiller. We have a little bit... Pentru că mai avem puțin timp, aș adresa o întrebare Crucii Roșii Internaționale. Înțelegem că conferința din decembrie practic nu a ajuns la un acord în ceea ce privește mecanismul de conformitate și ne puteți spune de ce. Și o întrebare pentru doamna președinte și poate pentru secretariat. Nu am primit răspunsuri la întrebările mele. Vreau să întreb dacă cerem în mod oficial să se răspundă la întrebările noastre. Eh, Coiura? Coiura a acceptat să vină la o altă dată. Cred că trebuie să transmitem o scrisoare de invitație cât mai repede posibil, doar pentru a fi prezenți. Eu cred că ar trebui să formulăm și o întrebare orală să găsim o formulare adecvată pentru o întrebare orală a subcomisiei noastre privind situația actuală, pornind de la niște exemple și apoi vorbind despre faptul că deja e o generalizare, o încălcare sistematică a dreptului umanitar internațional. Domnul Hauit are cuvântul. E foarte neobișnuit, dar pentru că tot vorbeați de Yemen, Există o întreagă dezbatere pe acest subiect și care cred eu că nu e orientat așa de bine. În decembrie am avut o dezbatere legată de Yemen și credem că este mai productiv să discutăm cu colegii saudiți uh, dar nu, nu mai e timp pentru că votul va avea loc într-o săptămână. Eu am încercat să diseminez puțin uh, informațiile, dar nu, nu, nu reușesc să-mi explic de ce s-a procedat așa. Mulțumesc pentru poziție, domnule Howitt. Astfel finalizăm reuniunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc experților care au fost prezenți în această după amiază și pentru munca depusă. Următoarea reuniune are loc în 3 martie.